Colleagues, this, colleagues. Stimați colegi, vă rog să luați loc. Avem o întâlnire foarte importantă și foarte mulți invitați. Vă rog pe toată lumea să se așeze. Are we moving to item? Trecem la punctul 18 din ordinea de zi a Comisiei DV un punct pe care îl vom aborda împreună cu colegii de la Comisia pentru Comerț Internațional. Îmi face mare plăcere să-i urez bun venit aici la prezidiul lui Bernd Lange. Astăzi comemorăm 5 ani de la tragedia de la Rana Plaza. Știm că aceasta a fost un uh, apel, un, un semnal ca industria confecțiilor să analizeze mai îndeproape felul în care sunt fabricate hainele noastre. Dacă vă uitați la hainele pe care le purtați, mai mult ca sigur, sunt produse în Bangladesh sau în alte zone foarte sărace în lume, atât pentru DEVE cât și pentru INTA. Sectorul acesta a fost foarte important. Noi am cerut Comisiei Europene într-un proiect de rezoluție de anul trecut, pe care l-am adoptat în Parlament, să avem legislație cu caracter juridic obligatoriu în ceea ce privește diligența necesară, noi am cerut ca Uniunea Europeană să se implice în mod activ în definirea unui tratat internațional obligatoriu pentru apărarea drepturilor omului în acest domeniu. Am adoptat anul trecut raportul Lolei Sanchez și ideea astăzi este să vedem ce s-a întâmplat în domeniu de când am adoptat acel raport ce progrese am înregistrat, dacă am înregistrat, cum ne îndreptăm înspre un cadru mai bun pentru sectorul convențiilor. Alături de noi se află Marieta, Marieta Iager, vicedirector general la DG DEVCO. Ea a venit de multe ori să discute cu noi pe acest dosar. Alături de noi se află și Mauricio La Sala de la Centrul de Resurse Business and Human Rights, care lucrează în domeniul răspunderii corporatiste și alături de noi se mai, se mai află și Melis Suc, secretar general al punctului național de contact din Franța al OCDE, care a lucrat foarte mult la legea privind diligența necesară. Se află alături de noi și Ben van Pepperstrate, care lucrează la Clean Clothes Campaign, cea mai mare alianță a sindicatelor și ONG-urilor din sectorul confecțiilor, care se concentrează pe îmbunătățirea condițiilor de lucru în industria confecțiilor și uh, îmbrăcăminții sport. Îi dau cuvântul lui Berlanga. Da, mulțumesc foarte mult, Linda, doamnă uh, co-președintă. Comisia INTA, într-adevăr, a analizat îndeaproape lanțul valoric al bunurilor care vin în Europa. Doamna McAvan, dacă doriți să discutați, vă rog să ieșiți din sală. Scuze, Bernd, domnul Langă, nicio problemă. Dacă vrea cineva să mă asculte, sunt sigur că o va face. Deci comisia noastră, într-adevăr, analizează lanțul valoric, deoarece noi suntem convinși că în zilele noastre există doar câteva produse care sunt produse cu adevărat într-o singură țară. De aceea, politica comercială și negocierile comerciale trebuie să se concentreze mai mult pe lanțul valoric decât pe acordurile bilaterale de comerț. Noi dorim ca întregul lanț valoric din diverse sectoare să existe responsabilități clare și obligații clare pentru companie, în așa fel încât acestea să urmărească procesele de diligență necesară în lanțul lor valoric. Avem un document legislativ în acest domeniu și pe acestea am colaborat cu DEVE, vorba de regulamentul privind minerale din, din zonele de conflict, unde am încercat să impunem diligența necesară în mod obligatoriu asupra acestor minereuri care vin în Europa. Noi suntem convinși că în politica comercială modernă acest tip de obligații ar trebui să fie pe locul întâi al agendei noastre, mai ales în domeniul confecțiilor. Pe lângă faptul că avem o abordare foarte orientată pe lanțul valoric, bineînțeles, mai căutăm și instrumentele adecvate, de exemplu, în cadrul acordurilor noastre bilaterale, ca să spunem ce trebuie să spunem în ceea ce privește sustenabilitatea și drepturile omului. Fie avem capitole separate, fie folosim instrumentul um, GSP sau GSP Plus cu prevederea orice în afară de arme. Acum este momentul să vedem ce face Comisia și mă bucur că alături de noi se află toți acești experți. Aș dori să le readuc aminte că au la dispoziție câte 5 minute, câte 6 minute fiecare. Am să-i dau cuvântul imediat, cuvântul doamnei Marieta Iagar. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membri, Stimați uh, președinte comisiilor DEVE și INTA, vă mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat la acest schimb de opinii cu privire la sectorul confecțiilor și vă mulțumesc pentru faptul că ne găzduiți la Parlamentul European cu ocazia celei de-a cincea, cele de-a cincea comemorări a accidentului de la Rana Plaza. Cu toții dorim să ne asigurăm că nu vom uita cele 1100 de victime. Mulțumesc Parlamentului European, guvernelor, societății civile și tuturor părților interesate pentru eforturile în acest domeniu. Dorim cu toții mai multă transparență în lanțul valorii din domeniul confecțiilor și e nevoie de eforturi mai mari în ceea ce privește diligența necesară. E nevoie să îmbunătățim în mod concret sustenabilitatea de mediu și socială. Trebuie să recunoaștem faptul că s-au înregistrat progrese considerabile în rândul actorilor din acest domeniu în ultimii ani. Bineînțeles, mulți dintre noi vor spune că nu a fost suficient, dar de asemenea suntem conștienți că aceste provocări care țin de sustenabilitate în sectorul confecțiilor, cum ar fi orele mult prea lungi, salariile mult prea mici și standardele uh, de securitate, de siguranță la locul de muncă mult prea mici, problemele de mediu, uh, problemele cu munca copiilor, toate aceste probleme, deci, sunt provocări foarte mari și încă avem cale lungă de bătut. Ne-ați întrebat ce a făcut comisia. Bineînțeles, noi respectăm și luăm notă de toate rezoluțiile și apelurile care vin din partea Parlamentului European. Vă asigur că, că serviciile comisiei desfășoară zilnic activități alături de mulți actori pentru a ajunge la lanțul valorice în sectorul confecțiilor mult mai sustenabile. În domeniul dezvoltării, de unde provin eu, ce înseamnă acest lucru? Sprijin continuă acordat guvernelor și actorilor uh, centrali pentru a îmbunătăți condițiile sociale și de mediu, respectând obiectivele de dezvoltare durabilă și obiectivele pe care le-am adoptat anul trecut, capacitatea femeilor, transparența și munca decentă. O altă dovadă a felului a, a importanței subiectului pentru noi este următor, următoarea. DEVCO dorește ca Sectorul confecțiilor durabil dorește să ă, trebuie să fie centrul conferinței pe care o organizăm în iunie. Anul acesta ne ocupăm foarte mult de egalitatea între genuri și de ă, capacitatea, capacitatea femeilor. În timpul EDD, colegii din uh, Parlamentul European vor participa și ei la discuții la conferința respectivă. Dorim să ne asigurăm că sprijinim crearea de locuri de muncă și că aceasta merge mână în mână cu protecția mediului. Să ne uităm la Africa, de exemplu. Aici crește, mai ales în Etiopia, în sectorul confecțiilor. Se vor crea noi locuri de muncă. Dorim să ne asigurăm că acestea respectă standardele sociale și de mediu. Avem și un plan de investiții european pe care îl punem în aplicare și aici capacitarea femeilor și egalitatea între sexe reprezintă priorități foarte mari pentru noi. Având în vedere că mai am încă două minute la dispoziție, aș dori să mă concentrez pe câteva exemple de proiecte de dezvoltare care se linează priorităților noastre tematice. Prima acțiune este promovarea lanțului valoric durabil cu 65 de milioane, sprijin OIM în uh, ceea ce privește munca copiilor și avem și alte inițiative care vizează siguranța locului de muncă. Toate aceste inițiative se aliniază obiectivelor noastre tematice. Avem un apel de proiecte cumulând 5,5 milioane pentru creșterea gradului de conștientizare și um, proiecte pe transparență și vizibilitate. Avem și un alt uh, proiect care vizează capacitatea femeilor, un parteneriat cu ITC pentru a crește lansul valoric din domeniul modei și pentru a crește numărul de locuri de muncă din Burkina Faso și Mali. conectând femeile talentate din acest domeniu cu industria internațională a modei. Mai avem un proiect pentru sustenabilitate de mediu, Switch to Green și avem o inițiativă verde în acest domeniu în Asia și în Africa. Lucrăm din greu de asemenea să creștem gradul de conștientizare și de informare a consumatorilor. Avem un proiect foarte important de creștere a conștientizării. Lucrăm cu Fashion Revolution la săptămâna dedicată acestui concept și, în final, aș dori să subliniez faptul că ne implicăm foarte mult în acest domeniu. E nevoie să, colabor, să colaborăm mai bine cu părțile interesate și numai astfel vom putea rezolva problemele. Am dorit să facilităm dialogul și bunele practici, schimburile bune practici în uh, domeniul cooperării pentru dezvoltare. Și uh, sectorul confecțiilor este o inițiativă emblematică în acest domeniu. În fiecare săptămână organizăm schimburi de opinii cu actorii principali în acest domeniu pentru a discuta despre probleme și Uh, soluții. Doamnelor și domnilor, nu există o soluție rapidă pentru sectorul confecțiilor. Noi suntem um, foarte dedicați rezolvării acestei probleme, alături de dumneavoastră, să creștem sustenabilitatea sectorului și pentru a crea o industrie a confecțiilor mai sigură și mai verde. Mulțumesc foarte mult. Următorul uh, expert este Mauricio La Sala. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vin de la un ONG pentru drepturile omului uh, care uh, se ref, examinează situația drepturilor omului în peste 160 de state din lume discutăm despre diligența datorată de către companiile europene. Deci prezentarea mea se va baza în special pe constatările acestui raport pe care le împărtășim cu dumneavoastră odată ce va fi finalizat peste câteva săptămâni. Am examinat 173 de răspunsuri din partea companiilor pe care le-am solicitat eh, după 2011 în ceea ce privește acuzațiile de încălcări de drepturile omului și pe baza acestei, mm, acestui eșantion, aproape 80% din aceste abuzuri con, eh, constau în impacte extrateritoriale și în, uh, aceste, în ce privește aceste regiuni, Asia uh, uh, are primul loc, 38%, după aceea urmează statele mm, uh, non-Uniunea Europeană, 36% și după aceea statele africane. Uh, este o constatare interesantă pentru că s-a uh, vorbit foarte mult despre Asia de Sud uh, după Rana Plaza, însă trebuie să ne gândim și la statele europene, non-europene, non-Uniune, uh, cum ar fi Albania, Uzbekistan, unde um, există hărțuire, sărăcie, um, condiții proaste de muncă foarte frecvente în aceste fabrici de textile și la care trebuie să fim atenți. Atunci când ne uităm la uh, problemele pe care dorim să le rezolvăm, după cum a spus și doamna Jacker, 75% din forța de muncă mm, o reprezintă femeile, însă în Bangladesh și Cambodgia 80 sau 90% respectiv. Deci nu este surprinzător să constatăm că 50% dintre aceste acuzații uh, reprezintă uh, um, discriminări legate de gen, cum ar fi hărțuirea sexuală și nerespectarea drepturilor în timpul sarcinii. Cele două probleme principale din eșantelul nostru au fost uh, probleme legate de nivel de trai, și nu înseamnă că nivelul de sănătate și um, uh, siguranță nu sunt probleme, însă aceste probleme nu sunt diseminate în mass media. Noi examinăm cazurile care sunt ascus, ascunse și, bineînțeles, un salariu decent este un drept uh, recunoscut în, uh, de către Organizația Mondială a Muncii. Uh, în cazurile cum ar fi Rana Plaza, acolo unde existau sindicate, exista mult, o situație mult mai bună chiar și pentru uh, lucrătorii care nu făceau parte din sindicat. Deci, uh, câteodată, diferența era marcantă. Dacă ne uităm la calitatea răspunsurilor companiilor, constatăm că există o minoritate, doar o minoritate a companiilor răspund cu, cali, dau răspunsuri de înaltă calitate și anume să uh, rezolve aceste probleme în mod serios și să acorde despăgubiri. Doar 7 din 108 clustere au fost considerate de înaltă calitate uh, conform uh, metodologiei uh, reperelor pentru drepturile omului. 3 din în medie, companiile au primit nota 3 din 8 în ceea ce privește calitatea răspunsurilor. Exist, examinăm și probleme legate de sclavia modernă în Regatul Unit, Uh, la uh, agenda G20, G7 și G20. Vedem o divergență din ce în ce mai mare între performanța uh, companiilor europene, de exemplu Adidas are un scor de 81 din 100 în, la acest reper de și Prada, de exemplu, are scorul 9 din 100 deci o diferență foarte mare între companiile text, producătoare de textile. Nu am timp să parcurg toate constatările raportului nostru. Ceea ce este foarte clar este că toate aceste constatări arată necesitatea de a crea un cadru comun european și de a avea legislație obligatorie pentru a uh, remedia lipsa de despăgubire pentru victimele acestor abuzuri, pentru a crea un mediu concurențial echitabil, ca, pentru ca MM-urile care se străduie să concureze cu pentru a ajuta IMM-urile să concureze cu aceste mari companii care ignoră drepturile omului. De asemenea, pentru a armoniza diversele practici și pentru a evita diverse interpretări ale uh, directivei uh, raportării non-financiare. Și în ultimul rând, datorită limitării uh, a inițiativelor voluntare, uh, care nu rezolvă probleme sistemice, este foarte important să uh, mergem către un cadru european. Vă mulțumim și bineînțeles că avem uh, orientările OCDE pentru textile care ar putea să constituie bazele acestor obligații pentru companii. În Franța avem o nouă lege pentru diligența datorată de către marile companii iar acum, un, din partea punctului uh, OCDE de contact pentru Franța, Marilis Soc. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. O să uh, mă exprim în franceză, dacă puteți să-mi arătați prezentarea. Mă numesc Mavis Suc, secretar general al punctului de contact francez al OCDE pentru întreprinderi care are mandat de uh, a pune în aplicare orientările principale. Este foarte dificil ca în 5 minute și jumătate să rezumăm tot ce am făcut după Rana Plața. La trei săptămâni după această dramă, ministra Comerțului Exterior uh, a uh, cerut explicații în uh, lumina a ceea ce s-a întâmplat la Rana Plaza. Deci, în decembrie 2013 uh, a existat un raport ministerial care uh, explica ceea ce înseamnă diligența rezonabilă și responsabilitatea întreprinderilor naționale în ceea ce privește lanțul textilelor mondial. Mm, doamna ministru a susținut toate recomandările noastre și ne-a cerut uh, evaluări periodice în legătură cu munca OCDE. Am cartografiat uh, lanțurile, am făcut o serie de recomandări atât pentru întreprinderi cât și pentru autoritățile publice, date fiind uh, complexitatea problematicii și necesitarea unei abordări colective, coordonate, internaționale și multilaterale. Eh, după aceea, noi, punctul de contact, am monitorizat eh, situația în Franța cu acordul de la Bangladesh eh, și proiectul legat de transparență. S-a creat un grup francez de lucru în legătură cu lanțurile de aprovizionare cu textile, care uh, Uh, conține uh, un acord francez, uh, german și olandez care au fost menționate. Eu am fost foarte atent la crearea acestui grup de lucru francez care are ca o obiectiv intensificarea monitorizării din partea franceză și să audieze reprezentanții ai Organizației Mondiale a Muncii, ai Comisiei Europene, ai CGC, pentru a prezenta actorilor francezi inițiativele și evoluțiile internaționale. Am uh, avut și o acțiune la OCDE care uh, din 2014 a uh, înființat un grup sectorial de, de, dedicat lanțurilor de aprovizionare mondială și după mulți ani de muncă, OCDE a adoptat anul trecut, în 2017, un ghid pentru lanțurile de uh, aprovizionare textile responsabile, uh, o muncă fundamentală la nivel uh, internațional. Și OCDE nu s-a oprit acolo pentru că avem și un forum mondial în legătură cu textilele care se întrunește în fiecare an. Suntem în 2018 și vă atrag atenția asupra două elemente importante. Un instrument de aliniere a inițiativelor. Uh, există foarte multe inițiative colective industriale. Obiectivul acestui instrument este dacă să vadă dacă uh, în companiile și lanțurile de distribuire folosesc această diligență datorată. După aceea avem un parteneriat între OCDE pe de o parte și SIMPAC, CENTAC, care este Comisia Națională Chineză pentru Textile. Uh, acest acord de parteneriat este foarte important pentru că va permite, ne va permite să continuăm să lucrăm cu partenerii chinezi în legătură cu punerea în aplicare a standardelor. Uh, China se angajează în această muncă din 2014. Un alt element care nu mai nu figurează aici este rolul important de susținere constant al Comisiei Europene care uh, finanțează lucrările OCDE și de asemenea, cum a semnalat doamna director general de adjunct, uh, demarează proiecte foarte importante și interesante în legătură cu diligența uh, rezonabilă și standardele pe teren. Iată aici uh, mica schemă a ghidului OCDE, care este foarte interesantă, dar nu avem timp să o discutăm. Pe lângă asta avem în Franța, am lucrat foarte mult în Franța pe cadrul legislativ. Știți că am adoptat o nouă lege anticorupție la sfârșitul anului 2016 Vă pot vorbi despre acest lucru ulterior, precum și o ordonanță în legătură cu raportarea financiară. Și ne-am dat seama că pentru a pune în aplicare legea, toată munca pe care o susținem la OCDE va fi extrem de utilă pentru a pune în aplicare aceste texte legislative. Ă, complementaritatea trebuie să fie esențială pentru toate părțile Doar abordările pluripartite și colective vor da o soluție uh, în sectorul textilelor. Vă mulțumesc pentru atenție. Thanks a lot. Um, and of course... Vă mulțumesc. Bineînțeles că multe sindicate și ONG-uri fac lobby pentru mai multe îmbunătățiri în industria textilelor. Și reprezentanții celor organizațiilor celor mai, celor mai faimoase, Clean Clothes uh, Campaign, este Van Strate și îi dau cuvântul acum. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și pentru invitația de a vorbi aici. Îmi face întotdeauna o mare plăcere și onoare să vin uh, în, aici la sediul democrației europene și să particip la discuții. Este uh, aniversarea dezastrului de la Rana Plața, este o zi importantă pentru a ne gândi la ceea ce s-a întâmplat între timp și ce nu. Uh, mă voi referi la câteva uh, progrese înregistrate de sector în ultimii cinci ani. Primul lucru este că am uh, ajuns la o, un aranjament pentru compensarea financiară a victimelor pentru pierderi financiare. Uh, acest lucru a fost realizat de toate părțile um, um, împreună. Uh, din păcate, uh, era a fost necesar și uh, un, a fost necesar și un impuls din partea statelor pentru ca uh, companiile textile să ofere această compensație, însă vrem să avem o schemă mai durabilă în Bangladesh. A doua realizare a fost uh, Organismul pentru Siguranța Muncii din Bangladesh. Este uh, acordul de la Bangladesh între un sindicate, ONG-uri și peste 200 de firme care se angajează că să inspecteze Uh, și să redreseze problemele identificate la uh, fabricile de producție textilă. Prevenția este la fel de importantă ca și compensarea. Majoritatea problemelor, 85% dintre acestea sunt uh, rezolvate, însă rămân în continuare probleme și sindicatele cer un nou acord cu peste 145 de semnatari. Al doilea acord va include și alte industrii și se va referi și la nivelul de asociere și nivelul și mecanismul de rezolvare a plângerilor și uh, să lupte împotriva uh, hărțuirii sexuale care este încă foarte prevalentă în uh, fabricile de textile din Bangladesh însă avem nevoie de angajamente și răspundere pentru regulile introduse, pentru uh, realizări concrete pe teren care să fie relevante pentru lucrători. Am uh, ajuns la un nivel mai mare de transparență într-un sector caracterizat de opacitate. S-a publicat o listă de furnizori, eh, rapoarte de inspecții pentru problemele identificate. În acest sens, eh, transparența a ajutat eh, la susținerea conformitate, conformității. Deci, transparența este o, o realizare pentru că dacă urmăm pașii acordului, există și actorii pe partea drepturilor omului, Human Rights Watch, um, care obligă industria să publice um, fabricile de producție și localizarea uh, distribuitorilor. În același timp, uh, rămân multe lucruri de făcut. Doar în Bangladesh, uh, nivelul salariilor este foarte problematic și puterea de cumpărare a scăzut comparativ cu 5 ani în urmă. Libertatea de asociere rămâne o problemă, sindicatele uh, sunt uh, hărțuite și uh, Contra karate și uh, hărțuirea sexuală rămâne o problemă. În uh, Bangladesh există, avem un instrument în uh, preferințele comerciale EBA, s-a menționat și Europa de Est, unde vedem că problemele persistă, precum și în estul Uniunii Europene, Uh, unde salariile plătite sunt asemănătoare cu cele din Bangladesh, deci mai rămân lucruri de făcut. Este vorba de foarte multe îmbunătățiri care trebuie să fie văzute de lucrătorii de pe teren. În acest sens, cred că, pe de o parte, demonstrarea, uh, avem o demonstrație că un regim de responsabilitate funcționează, um, ca europarlamentari, v-am încuraja ca în următorul an să puneți accentul pe um, un cadru obligatoriu de diligență datorată în sectorul textilelor. Să vă bazați pe munca OCDE, pe care o susținem, e o bază foarte bună, pentru a obliga companiile să uh, fie transparente și să examineze ce se întâmplă în uh, lanțul de uh, furnizare, de distribuție și furnizare și vă mulțumesc foarte mult. Thanks a lot. So now we... Mulțumesc foarte mult. Iată că am ascultat ce au avut de spus patru experți. Întrebarea este oare de ce nu este reprezentată și industria datorită unor probleme de voiaj, reprezentatul ce și a, încă nu a ajuns, dar de data va ajunge, îi vom da cuvântul. Deci, iată, avem Iată, deci avem un panel ex echilibrat. Am să redau cuvântul acum copreședintei. Da, iată, am avut multe mesaje, multe lucruri pe care deputații le-ar putea face în această privință și am să încep cu Lola Sanchez, care a fost raportoare pe acest raport emblematic. Mulțumesc, Linda, mulțumesc tuturor invitațiilor care au venit să ne vorbească. Mi-ar fi plăcut să fie prezent și reprezentantul industriei, păcat că nu a sosit la timp, pentru că ieri, de exemplu, pe Twitter am făcut câteva postări și imediat a apărut Sara care mi-a răspuns că nu are nicio legătură cu Rana Plaza și nu așa stau lucrurile. Dar eu am continuat conversația și am, am dorit să fim aici cu toți la Parlamentul European împreună să discutăm despre o posibilă lege europeană care să fie în favoarea tuturor. Și în momentul în care eu am făcut acest apel public la firma Inditex, ca să fie și ei aici, s-a terminat conversația. Ei nu mi-au răspuns. Nu mi-a spus nici nu, nici da, nici nimic pe Twitter. Deci în momentul în care vine momentul adevărului, ce fac aceste mari companii? Ele dispar și nu le mai vezi la față. Eu nu sunt inamica lor, nu dorim să fim inamicii lor. Vreau să stăm cu ei la masă, împreună, să vedem care sunt punctele noastre în comun, cum putem ieși în impas. Foarte pe scurt aș dori să spun câteva lucruri. A fost o catastrofă, sau mai degrabă o crimă, la Cuvier. E vorba de mina de la Cuvier din Franța, aproape de uh, frontiera cu Belgia, în 1906. Într-o dimineață din martie a avut loc un incendiu în acea mină unde lucrau mai mult de 1500 de mineri, mulți dintre ei copii. Ce au făcut directorii firmei? În loc să depună toate eforturile pentru a-i salva pe minerii care au rămas uh, în mină în urma incendiului, au, au avut alte priorități. Au dorit să mențină condițiile în mină și atunci ce au făcut? Au uh, blocat ieșirile din mină în așa fel încât să oprească incendiul. Deci, practic, minerii blocați înăuntru n-au mai putut să iasă și au murit. Lucrul acesta s-a întâmplat în 1906, mi se pare că e foarte de mult, dar ce s-a întâmplat în Rana Plaza este foarte asemănător. Ce s-a întâmplat în, în, în 1906 a pus în mișcare foarte multe mișcări sindicaliste europene, în Franța, de exemplu, și s-a creat în atunci, atunci în Franța primul minister al muncii și primul cod al muncii, dar iată că dintr-o nenorocire măcar s-a întâmplat ceva bine. Drepturile muncitorilor au, au fost apărate. După catastrofa de la Rana Plaza, după crima de la Rana Plaza, mai bine zis, iată că au trecut 5 ani și încă vedem că există foarte multă opoziție. Noi nu dorim altceva decât să punem mai presus de tot drepturile omului. Nu cerem ceva ce nu se cere deja de 70 de ani. Marile companii au o forță foarte mare în modelarea globalizării. Nu e ceva ce să-mi placă, dar asta este realitatea. Nu putem permite ca criteriile acestor mari companii, doar criteriile lor personale, să le mâne acțiunile. De ce să le permitem acestor mari companii să facă ceva ce nu permitem să se întâmple în viața noastră cotidiană cu cetățenii noștri, noștri pe teritoriul european? Cred că Uniunea Europeană este foarte cinică și, foarte, și are o atitudine foarte periculoasă aici, în acest domeniu. Pentru că măsurile acestea sunt dăunătoare și, practic, atacă valorile europene. Cetățenii încă țin la aceste valori. Dacă întreb cetățenii care nu ar fi foarte informați cu privire la realitățile din lumea modei, cu toți ar fi de acord să plătească un pic mai mult sau să fie mai bine informați sau să existe etichete mai bune ca să poată face o alegere informată. Și în încheiere aș dori să spun câteva lucruri despre industria produsă în Europa. Aceasta trebuie să se lupte cu concurența neloială, nesustenabilă. Multe firme s-au închis în ultimii 10 ani din cauza acestei concurențe. Dar cum combatem noi această concurență? E bine, prin investiții în calitate, investiții foarte mari, dar totuși există probleme, deoarece e nevoie de foarte mulți bani să se certifice cum că aceste firme, într-adevăr, fac lucrurile conform standardelor pe care le reclamă. Deci cel care face lucrurile prost în afara Europei nu trebuie să dea niciun fel de explicație, dar cel care face lucrurile bine în Europa și cel care menține locuri de muncă de calitate trebuie să se certifice și trebuie să dea banca să se certifice și atunci iată un cervicios. Nu vreau să mă mai întind cu vorba. Vreau doar să insist asupra faptului că Rana Plaza s-a întâmplat acum 5 ani, dar în fiecare zi există Rana Plaza, catastrofe personale pentru 75 de milioane de persoane care duc o viață groaznică ca să ne îmbrace pe noi. Îmbrăcămintea este ceva care, iată, creează foarte multă suferință. Trebuie să continuăm eforturile în așa fel încât să ajungem la o soluție. Mulțumesc. Okay, thank you very much, Lola. I, speak... Mulțumesc foarte mult, Lola. Iată că a venit și a sosit și ultimul nostru vorbitor. Doriți să interveniți direct acum? Uh, dacă îmi permite să-mi trag un pic sufletul. Bun. Deci continuăm atunci cu lista noastră de vorbitori. Agnes Iongerius uh, are acum cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc și pentru prezență aici. Poate că vă veți putea referi și dumneavoastră la întrebarea pe care aș dori să o formulez. Acum la 5 ani după Rana Plaza, la un an după raportul din Parlamentul European constatăm anumite progrese și mă bucur exemplele pozitive pe care le-ați menționat, însă am o întrebare legată de două chestiuni. salariu decent dacă s-ar plăti astfel de salarii, ce s-ar întâmpla cu marja dumneavoastră de profit dacă oamenii din Bangladesh și în alte țări ar câștiga suficient cât să poată să trăiască? Și legate de statisticile OCDE, e posibil ca pe lângă implicarea împotriva hărțirii la locul de muncă, să se facă eforturi și pentru plătirea unor salarii decente? Și o uh, ultimă întrebare pentru DigiDefco, pentru că, în special în cazul Bangladeshului, dumneavoastră, împreună cu colegi de la DigiEmple și DigiTrade, ați uh, stabilit două termene limită pentru guvernul din Bangladesh – încercând uh, să-i forțați să își uh, să facă modificările necesare la legislația muncii. În ianuarie am avut din nou uh, un raport al Organizației Internaționale a Muncii cu privire la neconformarea guvernului față de aceste cerințe. Deci când veți lua următorii pași față de guvernul din Bangladesh? Pentru că eu cred că dacă ne luăm în serios, nu putem stabili două termene limite care trec fără să se întâmple nimic și fără a lua ulterior măsuri. Poate ne spuneți câte ceva cu privire la ceea ce aveți în vedere față de guvernul din Bangladesh. Avem mulți uh, colegi care mai doresc uh, să intervine și vă rog să vă limitați uh, la două minute. Poate că dumneavoastră puteți interveni doar pe final, ascultați toate întrebările. Domnul uh, Gărânț, două minute maxim, voi fi foarte strictă cu timpul. Mulțumesc, doamnă președinte, salut și eu inițiativele care au fost luate la diversele niveluri, mai ales la nivelul ONG-urilor, OCD și așa mai departe, pentru a doar câteva dintre exemplele care ne-au fost uh, ilustrate anterior de interlocutorii noștri. Dar toate aceste inițiative sunt doar o reacție la absența, absența uh, unor reacții din partea instituțiilor publice. E vorba de câteva lacune, e vorba de eșecuri din partea comunității internaționale care nu au reușit să abordeze problema așa cum trebuie. Este o problemă eminamente politică, este o problemă de guvernanță. Când vedem care sunt actorii implicați în această guvernanță, avem Organizația Internațională a Muncii, avem OCDE-ul, etc., care se reunesc uh, în mod regulat atât la nivel de ambasador cât uh, și la nivel de ministere. Însă dacă dorim să abordăm mai bine problema, atunci G20 trebuie să aibă mai multă responsabilitate. Avem țări emergente, avem țări foarte industrializate, avem membrii G8 avem și Comisia. Noi, ca actori politici, ar trebui să invităm Comisia să facă în așa fel încât problemele acestea să fie înscrise pe ordinea de zi de la G20. Eu i-am scris o scrisoare doamnei Merkel acum un an, când era președinta G20, ca să pună acest lucru pe ordinea de zi. faptul că lipsesc standarde sociale. Și mi s-a răspuns că era mult prea târziu pentru a introduce acest punct pe ordine de zi. Dacă a fost prea târziu anul trecut, atunci haideți să o facem anul acesta. Și pe toate ordinele de zi ale G20, pe viitor, să apară acest punct. Să înțelegem că e vorba de natura politică a acestei probleme. Toate punctele de vedere care au fost uh, explicate astăzi sunt esențiale, toate motivele sunt uh, valide, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne sustragem responsabilității politice. Aneliț. Mulțumesc, Charles Aneliț, acum. Mulțumesc foarte mult uh, ambelor comisii pentru organizarea acestei audieri ieri. În calitate de președinte am mm, condus o un eveniment uh, în Sachsen-Anhalt, în uh, Germania, în ceea ce privește industria modei. Și o întrebare rapide. Comisia nu ne-a auzit și am încercat să avem un dialog cu domnul Timmermans, domnul Mimița a fost mai deschis în această privință, dar nu s-a ajuns niciodată la o întâlnire, ceea ce nu mă bucură, pentru că acest lucru arată că Comisia nu prea are interes să pună în centrul atenției această chestiune. Dacă nu avem o abordare prin legislație, putem demara anul acesta o platformă multi-stakeholder, astfel încât să mergem mai departe. Pentru, deci să plecăm uh, în baza standardelor Exemplu acum Germania și Olanda. În două întrebare. Ce e nou în ceea ce privește Bangladeshul? Când am fost acolo ca delegație SND, uh, am constatat că um, mm, s-au formulat foarte multe întrebări, uh, recomandări, uh, s-au găsit răspunsuri între timp. Danksane Maria Mulțumesc, Maria Hoibuc. Mulțumesc foarte mult. <clears throat> De fapt, uh, e mai mult decât trist faptul că trebuie să se întâmple întâi o catastrofă, că înainte să reacționăm. Așa cum a povestit Lola despre 1906, dar nici acum lucrurile nu diferă foarte mult. Observăm multe abuzuri la nivelul standardelor sociale sau a celor ecologice și ați mai spus că există și o lipsă a măsurilor voluntare, dar vorbim aici și de deficite în legislație. Și întrebarea mea este atunci când ați redactat raportul, v-ați uitat și cum anume funcționează astfel de măsuri voluntare. Germania a pus pe picioare un sistem cu această rețea pentru industrie textile echitabilă, dar totul a rămas la nivel voluntar pentru industrie. Dar totuși trebuie să se ajungă la o legislație. Ați evaluat în ce măsură aceste măsuri voluntare funcționează sau dacă e doar un pas și apoi iarăși profitul devine mai important decât oamenii care lucrează acolo efectiv. Eu cred că lucrurile stau așa cum a spus Charles Goerens. În politică avem deficite importante pe care trebuie să le recuperăm, astfel încât să nu lăsăm totul la bunul plac al industriei. Aici e nevoie de intervenția legiuitorului. Mulțumesc, Norbert Noize. Thank you very much. My question is nearly... Mulțumesc foarte mult. Întrebarea mea a fost acoperită în mare parte de Agnes și Arne. Aș dori să știu din partea Comisiei ce s-a făcut în uh, anul trecut. Am fost acolo în martie anul trecut, au existat multe termene în Bangladesh, precizez, deci foarte concret ce s-a realizat, ce s-a îmbunătățit în ultimul an în ceea ce privește Bangladeshul. Numai că nu mai sunt colegi care doresc, ba da, doamna mine. Mulțumesc foarte mult. Pot să vorbesc olandeză? Da sau nu? Ba da. După evenimentele dramatice de la Rana Plaza, Comisia împreună cu autoritățile din Bangladesh, dar și cu OIM, au luat Uh, măsuri în ceea ce privește siguranța clădirilor și așa mai departe. Are Comisia în vedere să ia măsuri um, necesare, de pildă Sri Lanka, Myanmar și Pakistan. Aceste principii călăvitoare ale ONU cuprind obligații pentru protecția mediului, dar se adresează și întreprinderilor pentru ca să se garanteze respectarea drepturilor omului. Care este situația cu Uh, grija necesară acordată omului. Dacă oamenii nu își pot uh, impune drepturile, ce modalități de acțiune juridice au? Pentru că deseori există astfel de obstacole. Mulțumesc foarte mult. Acum am să redau cuvântul aspeților noștri. Am să încep însă cu domnul Gonzales de la CESIA, pentru că a venit cu întârziere și Uh, n-a apucat să vorbească. Poate începeți cu câteva informații din prezentarea dumneavoastră, după care um, încercați să dați și câteva uh, răspunsuri. cer scuze că am întârziat, nu e un lucru tipic pentru cultura spaniolă. A fost o neînțelegere a agendei între asistenții mei și mine, îmi cer scuze. Deci, de fapt nu aveam o prezentare, vroiam doar să reprezintă nici măcar întreaga industrie, pentru că industria, așa cum înțelegeți probabil și dumneavoastră, este foarte vastă, sunt foarte multe organizații, producători care produc textile în întreaga lume. Ceșian este aici pentru a reprezenta acele organizații care au adevărate valori și care au interes în a modifica lucrurile pe lanțul de valoare. Atunci când vorbim despre acest număr de mărci sau organizații care uh, produc uh, confecții sunt foarte numeroase. Este și o provocare pentru noi. Atunci când noi ca marcă avem de-a face cu o fabrică sau cu un furnizor care uh, fabrică pentru mai multe organizații și nu toate corespund standardelor noastre, este o provocare uh, și pentru noi pentru a ține standardul sus. Aș spune așadar că eu reprezint aici uh, acele organizații care, de pildă, au semnat acordul de la Bangladesh sau reprezint acele organizații care au uh, semnat acel memorandum de înțelegere în ceea ce privește Act on Living Wages. Nu pot vorbi acum numele tuturor, nu toată lumea face ceea ce consideră și ce și ea că ar fi necesar de făcut pe lanțul de furnizare. Și și noi mai avem multe de făcut. Iată că după acel accident oribil de acum cinci ani de la Rana Plaza, ce ea a încercat să găsească cea mai bună soluție de la bun început, și la fel ca și alte organizații, Însă motivul pentru care acest accident s-a întâmplat a fost acela că au existat practici greșite din partea de gestiune a guvernului din Bangladesh, dar și um, la nivel individual la fața locului. Deci singura modalitate de a repara astfel de situații este de a coordona eforturile tuturor persoanelor care au capacitatea să schimbe lucrurile după liniile directoare ale ONU, care definez foarte clar care sunt elementele din responsabilitatea companiilor, dar uh, mai definesc și ce mm, obligații revin guvernelor. Și atunci când vorbesc de guverne, atunci mă refer la toate acele instituții care au capacitatea de a face legi, dar să și impună respectarea legii aici includ și Parlamentul European, dar și Comisia Europeană. Cred că acesta este și motivul pentru care suntem aici, pentru că și dumneavoastră aveți o responsabilitate și vreți să vă asigurați că această responsabilitate este și dusă la bun final. Lucrăm la îmbunătățirea condițiilor de lucru pe lanțul de valoare și ca organizație sau companie avem doar o capacitate limitată de a face aceste schimbări, doar prin colaborare se va realiza ceva. Dar nu putem așa să avem fiecare câte o abordare um, fiecare pentru el. E nevoie de colaborare. Cred că acesta a fost și principalul meu mesaj. În ceea ce privește legislația, probabil că se va ajunge la legislație în final. Noi am dorit să existe legislație care să nu fie divizată în funcție de țări, ci legislație care să creeze condiții egale, dar care să ne lasă să înțelegem și pe noi care sunt specificitățile fiecarei țări. Um, modul în care s-a acționat în Germania și în Olanda sunt exemple la cum s-a acționat la nivel local, dar aceste eforturi trebuie coordonate de la un nivel mai înalt. De aceea noi susținem astfel de acorduri, dar acestea trebuie coordonate și aliniate la cel mai înalt nivel. Deci mesajul dumneavoastră într-adevăr este acela că compania dumneavoastră Uh, așteaptă să se facă legislație, dar care să vă îmbunătățească situația astfel încât să beneficiați de condiții egale. Asta cred că este un mesaj important și pentru Comisie, cum că legislația poate ajuta și că companiile chiar își doresc condiții egale. Am să revin acum la Marieta pentru că eu mi-aduc aminte atunci când am devenit uh, președinte acestei comisii, am fost avertizată că atunci când um, cred că ne așteaptă legislație importantă în domeniul textilelor, dar n-a prea apărut uh, așa ceva. Sunt uh, curioasă să vedem ce se va întâmpla în următorul mandat. Mulțumesc foarte mult! Într-adevăr, am lucrat pe acest uh, dosar împreună de ceva timp și aș dori să vă asigur că Comisia, în special DigiDefco, încearcă să um, realizeze acele puncte pe care le-am inclus în documentul nostru de lucru, mai ales în ceea ce privește finanțarea proiectelor și pentru pentru că noi avem acum uh, etapele premergătoare și pregătirea pentru etapele trecerii de la voluntar la obligatoriu. Încerc să răspund acum la întrebarea cu Bangladeshul și acordul. Știți că Guvernul din Bangladesh, Statele Unite și OIM au semnat acest acord imediat după evenimentul de la Rana Plaza. Canada s-a alertat în 2016 și avem întâlniri periodice, următoarea întâlnire fiind în iunie și va fi o nouă evaluare cu privire la unde ne aflăm, în ce măsură guvernul din Bangladesh uh, a dat un răspuns în ceea ce privește respectarea obligațiilor sociale conform uh, OIM. Unii ar spune că suntem departe de implementare, dar totuși a existat un succes în ceea ce privește implementarea pilonului 2, dar mai sunt multe de făcut, într-adevăr. Întâlnirea din iunie va fi dublată și din, de un atelier de lucru în ceea ce privește practicile de achiziție și va fi și ocazia pentru noi să întrebăm ce evoluții au mai avut loc. Cu permisiunea dumneavoastră, doamnă președinte, vom reveni cu o informare cu privire la Bangladesh imediat după întâlnirea din iunie și vom redacta raportul împreună cu uh, Uh, OIM și guvernele din uh, Statele Unite și Canada. Desigur, avem un dialeg, dialog uh, zilnic cu colegii noștri în alte instituții și în ceea ce privește drepturile omului și am poziționat această temă în topul priorităților în agenda noastră discuții Însă probabil nu trebuie să vă readuc aminte că există și acolo o criză urgentă a refugiaților cu care se confruntă Bangladeshul și mai există și alte elemente pe care guvernul dorește să le sublinieze cu ocazia acestor dialoguri. Dar încă o dată Comisia urmează pas cu pas acest dosar și sperăm că vom putea veni cu mai multe rezultate în iunie. Când e vorba de drepturile omului și uh, principiile directoare ONU în ceea ce privește practicile de afaceri și drepturile omului, evident că am aderat la acestea și ne-am dorit ca toate membrele Națiunilor Unite să urmeze aceste linii directoare și să-și îndeplinească pe deplin obligațiile și să le implementeze în mod strict. Acest lucru ar aduce multă claritate că atunci când este vorba de implementarea CSO și a standardelor voluntare, ar sparge oarecum gheața pentru implementarea celei de-a doua etape. Apoi, a mai existat o întrebare în ceea ce privește standardele obligatorii. Da, lucrăm uh, din greu pentru a organiza întâlnirea și cu primul vicepreședinte și sper că întâlnirea va avea loc în curând. Am să transmit uh, mesajul către cabinetul primului vicepreședinte și vă pot promite că vom reveni cu un răspuns în cursul acestei săptămâni. Președinte, mulțumesc foarte mult e vorba nu doar de condiții egale pentru companii, ci uh, condiții egale și între state, pentru că nu putem impune condiții severe unui stat ca pe urmă să constatăm că se mută fabricația în alte locuri. Domnul Zazala, cu un comentariu final. Nici măcar nu știu de unde să încep. Deficitul acordului de la Bangladesh este că acoperă doar 2300 de companii, alte mii nefiind acoperite, majoritatea celor care furnizează mărci care nu vin din vest. Și se aplică doar unei singure țări. Iar Bangladeshul este cea de-a doua țară care exportă textile spre UE, uh, prima fiind uh, China, dar cea de treia ca mărime este Turcia și acolo avem o grămadă de probleme pe care le-am documentat. Deci sunt multe de făcut. Uh, un cadru internațional este probabil soluția cea mai bună pentru a crea aceste condiții egale pe care le solicită și anumite companii. Și, în ultimul rând, trebuie făcută mai multe pentru a eradica sclavia și munca forțată pe lanțul de furnizare. Doamna Sucă, mulțumesc foarte mult. Aș dori să completez uh, și eu un pic aici. Anul trecut, G20, președinția germană, s-a ocupat mai ales de lanțurile valorice mondiale și vă invit să consultați declarația ministrilor muncii și locurilor și ocupării fostului de muncă de la G20 de anul trecut, care face niște recomandări foarte uh, cuprinzătoare în ceea ce privește drepturile muncitorilor și care face trimitere la um, problemele acestea și cu sindicatele internaționale. Munca încă continuă, bineînțeles, și Franța totdeauna a sprijinit aceste eforturi. În al doilea rând, mă refer la legea privind drept, um, datoria de vigilență, care a fost adoptată în Franța, care nu a fost obiectul unor întrebări aici. Este o lege foarte importantă, greu de rezumat în câteva cuvinte. Ideea acesta este însă de a face în așa fel încât mari ornatori uh, să facă diligența rezonabilă. Marile firme trebuie să aibă un plan de vigilență conform căruia să cartografieze exact riscurile, să aibă proceduri de valoare regulate pentru a le aplica furnizorilor, subfilialelor și mai departe. Firmele trebuie să ia măsuri de atenuare a riscului și de prevenire a riscului. Toate acestea sub umbrela diligenței necesare. De asemenea, există și prevederi pentru un mecanism de alertă și de semnalizare a riscurilor. Există și obligația de urmărire și de evaluare a măsurilor luate. Planul de vigilență trebuie să fie și publicat. Sunt elemente de transparență, așadar. Legea se aplică firmelor foarte mari, cu peste 100.000 de lucrători în Franța sau peste 10.000 de lucrători în restul lumii. Unor se poate aplica și subcontractanților și furnizorilor, deci foarte multe firme vor fi vizate de această obligație a vigilenței. Coordonatorul va cere partenerilor să transmită informații cu privire la riscurile inerente activităților desfășurate de muncitori, etc. Putem face o paralelă așadar între standardele explicit menționate de OCDE, munca desfășurată în Franța alături de OCDE, în sectorul confecțiilor, dar nu numai, și iată că putem ajunge așadar la o lege care vizează diligența rezonabilă, care va fi lansată, o inițiativă care vizează diligența rezonabilă, care va fi lansată în iunie. Toate acestea vor fi elemente favorabile punerii în aplicare a legii franceze. Totul este explicat în standarde. Toate elementele acestea nu se bat cap în cap, ci sunt complementare. Am menționat căile de recurs, punctele de uh, contact naționale, care pot fi utilizate pentru a discuta despre responsabilitatea firmelor. Îmi cer scuze că am depășit timpul de vorbire. Believe now we can finish. Scuze, interpreții au spus că ne acordă 10 minute în plus. Dacă ei doresc să plece, o pot uh, face, putem uh, finaliza reuniunea în limba engleză. Three points, I think the first one, there was a couple of points